Tervetuloa koulutus ja kulttuuri... Doamnelor și domnilor, bine ați venit la reuniunea Comisiei noastre de Cultură și Educație. Doamna Doris Pac nu poate veni pentru că este la Berlin. Doamna Trüppel, prima vicepreședintă, este în Israel, dar eu sunt aici și vreau să vă salut în numele președinției pe toți Astfel deschidem ședința. Punctul 1 de pe ordinea de zi este adoptarea ordinii de zi. Sunteți de acord cu ordinea de zi în forma ei prezentă? La punctul 6 există o propunere din partea domnului Martinez Martinez de a amâna acest punct, pentru că nici dumnealui nu poate veni astăzi la reuniune și acest punct va fi așadar tăiat de pe ordinea de zi de astăzi. Dacă însă nu aveți nicio obiecție sau nu aveți altă propunere, putem să adoptăm ordinea de zi sau o sensibilitate mai pregnantă față de aspecte culturale. Trebuie spus de asemenea că în 2011 vom avea anul de voluntariat european care va putea contribui la o înțelegere mai bună a activității de voluntariat și a felului în care aceasta trebuie să fie o parte din învățământul informal. Valorile europene vor putea astfel să fie sporite și coeziunea socială de asemenea. Toate aceste inițiative ar trebui în final să ducă și la metode mai bune de evaluare pentru a analiza cum trebuie organizat învățământul mai bine. Se subliniază de asemenea că încă de la început, din uh, vârstă fragedă, elevilor trebuie să li se ofere un învățământ mai bun ceea ce nu este valabil numai pentru formarea profesională, bineînțeles. Aceasta trebuie să fie mai bine organizată, cunoștințele de limbi străine sunt un element cheie și trebuie de asemenea să încercăm să pornim inițiative pentru copii defavorizați. Ar trebui de asemenea o mai bună personalizare a învățământului tocmai în acest context. Anul pe care îl sărbătorim în momentul de față, pe care îl uh, care se derulează acum este foarte important din această perspectivă pentru că multe aspecte care pot duce la sărăcie și la excludere nu trebuie să fie trecute cu vederea. O formare profesională continuă ar trebui de asemenea să fie astfel organizată pentru ca toate vârstele să poată participa Mă refer aici atât la studiile superioare, cât și la studii de pregătire suplimentară. Universitățile trebuie deci să se adapteze la noile sisteme de învățământ, uh, trebuie să se, cap, să se creeze noi capacități pentru noile tipuri de locuri de muncă, o colaborare mai bună cu întreprinderile, de asemenea este importantă mobilitatea, trebuie să fie și ea promovată pentru elevi, iar investițiile trebuie să vină din surse publice și private. Și aceasta este o provocare. Aș vrea în final să spun ceva despre profesori, dacă îmi permiteți. Uh, pentru că aceștia sunt un element cheie. Trebuie să sporim mobilitatea cadrului didactic și cadrul didactice și ar trebui de asemenea să definim foarte clar care sunt noile competențe de care au nevoie formatorii și profesorii având în vedere noile tipuri de locuri de muncă. Iată pe scurt câteva aspecte care reies din raportul meu și sunt foarte recunoscătoare pentru eventuale comentarii pe care le-ați face pe această temă. Și în final aș dori de asemenea să mai spun că raportul meu în limba spaniolă trebuie să fie prelucrat. Mulțumesc, spune președintele, pentru această prezentare a raportului dumneavoastră, doamna Badia. Acum avem posibilitatea să discutăm despre acest subiect. Domnul Sfera dorește să ia cuvântul în primul rând. Hvala lepa za besedo, gospod predsedujoči. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să spun că am citit proiectul de raport și cred că este un document foarte bun. Adoptarea în Parlament uh, va fi se va produce într-un moment foarte interesant, la momentul la care se va adopta și strategia UE 2020 în cadrul Parlamentului. Și cred că este normal ca această coincidență care trebuie să fie luată în considerare. Strategia UE 2020 alocă o importanță majoră educației în comparație cu strategia de la Lisabona și asta este un lucru bun. Unul dintre principalele cinci obiective ale strategiei UE 2020 se referă la educație, ceea ce înseamnă că există o serie de obiective și de indicatori care sunt uh, realiști uh, și care pot fi îndeplinite. De fapt, e nevoie, e necesar să le îndeplinim dacă dorim să devenim competitivi în următorii ani în comparație cu alte regiuni, mai ales în comparație cu Statele Unite. Comisia, în documentul său, sugerează că cel puțin 40% din resursele umane la nivel european trebuie să aibă o educație superioară. Și de asemenea, în același document se subliniază o serie de alte elemente pe care trebuie să le scoatem în evidență și noi în rezoluția noastră. Și aici mă refer la recunoașterea uh, Uh, formării informale în educație, fiindcă piața nu este așa de interesată de unde ți-ai dobândit cunoștințele și competențele, dacă e vorba de o instituție uh, oficială sau nu. Important este ca aceste abilități și cunoștințe să-ți ofere calificarea necesară și de aceea este important să existe și recunoașterea educației și formării informale. În același timp, Vreau să subliniez și faptul că programul de la Copenhaga trebuie să se regăsească mai clar în acest document. Mă refer la un proces care are legătură cu pregătirea profesională și cred că în acest caz trebuie să existe o mai bună coordonare între statele membre. În ultimii ani, la nivel european, am obținut rezultate foarte bune și pe baza acestei metode deschise de coordonare și cred că trebuie să continuăm eforturile în acest sens. Un alt proces care nu este la fel de încununat de succes este procesul de la Bolonia. Și aici sunt de acord cu Comisia și anume că trebuie nu doar să investim mai mult în educația superioară, trebuie nu doar să avem niște investiții mai eficiente în educația superioară și să ne asigurăm de diversificarea surselor de finanțare finanțare pentru aceeași educație superioară, ci trebuie să modificăm programele, trebuie să modificăm aceste programe prin intermediul unei proceduri la nivel terțiar care trebuie să fie modificată în mod substanțial. Dacă la nivel european nu vom face acest lucru, atunci universitățile noastre nu vor mai fi printre cele mai bune din lume și nu vom fi cei care generează cele mai bune rezultate la nivel terțiar și, prin urmare, Uniunea Europeană nu mai poate să fie cea mai competitivă regiune din lume. De asemenea, o idee bună ar fi să se pună accentul pe mai multe forme de mobilitate. Erasmus, Erasmus Mundus, Marie Curie, Tempus și Grundvik unul dintre domeniile în care avem tendința să, uh, pe care avem tendința să-l trecem cu vederea este educația la nivelul adulților, în rândul adulților. Și este păcat că se întâmplă așa ceva, fiindcă această educație pentru adulți merge mână-mână cu învățarea de-a lungul vieții și în Europa aproximativ 80 de milioane de oameni nu au competențele de care au nevoie pentru a participa mai activ în economie. Deci cred că avem nevoie cu o, că avem de-a face cu o nișă care ar putea fi exploatată. Deci, educația formală, informală și ocazională reprezintă niște mari oportunități pentru Uniunea Europeană. Și ca să închei, elaborăm o, o rezoluție care va fi adoptată într-un moment foarte important pentru Uniunea Europeană, momentul la care se adoptă și strategia UE 2020. Și cred că este un lucru de care trebuie să beneficiem. În următorii 10 ani, evident, educația va juca un rol mult mai important decât a făcut-o până acum și cred că rezoluția pe care o vom adopta trebuie să exprime acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Zveru! Cred că acum putem spune că am început cu adevărat discuția. Domnul Barroso și apoi domnul Tan. Dziękuję bardzo. Eh, Chciałbym podziękować. Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate aș vrea să mulțumesc domnului raportor fiindcă a reluat în documentul său multe dintre observațiile pe care le-am făcut la ultima întâlnire. Prin urmare, sunt foarte încântat de faptul că acest lucru, aceste observații se regăsesc în documentul său aspectele referitoare la antreprenoriat, la importanța mobilității în domeniul educației, mai ales la nivelul educației superioare. Ați vorbit și despre implicarea companiilor la nivelul educației superioare și ați inclus și subiectul sportului, un subiect pe care l-am discutat deja. Aceasta este una dintre cele mai importante competențe pe care trebuie să le aibă un cetățean al Uniunii Europene pentru a fi format 100%, să spunem. Competențele sportive sunt importante și din punct de vedere al uh, dispozițiilor tratatului de la Lisabona. Și sunt de acord și cu cele spuse de vorbitorul meu. Acest document va fi unul extrem de important, mai ales având în vedere strategia UE 2020, fiindcă punerea în aplicare eficientă a acestei strategii depinde de calitatea Uh, nivelului de formare și educare al cetățenilor europeni. Prin urmare, importanța educației și formării în strategia 2020 este un element cheie dacă dorim să avem o aplicare eficientă. Și în încheiere, un alt aspect care, după părerea mea, ar trebui să fie mai bine subliniat în acest uh, raport. Atunci când se vorbește despre strategia privind uh, învățarea de-a lungul vieții, Cred că trebuie să ne referim la educația care începe de la grădiniță, trebuie să vorbim și despre calitățile uh, formatorilor, profesorilor, însă trebuie să evidențiem și un alt aspect. Rămân destul de multe lucruri de făcut în ceea ce privește uh, educația sau formarea începând de la vârsta de 45 de ani. Persoanele care sunt deja pe piața muncii, dar care au probleme să rămână pe această piață, tocmai datorită faptului că metodele de formare sunt un pic învechite, trebuie avut în vedere atunci când analizăm educația sau formarea începând de la vârsta de 45 de ani pentru a ne asigura că și aceste persoane rămân competitive pe piața muncii pentru care au nevoie de cunoștințe, au nevoie de formare și de aceea trebuie să subliniem importanța acestei uh, formări și să ne dirijăm atenția înspre cetățenii care au peste 45 de ani. Mulțumesc, domnul Tacul, acum. Mulțumesc, domnule președinte. What the hell? Mulțumesc. Îi mulțumesc și bă, Mariei Badia, doamna raportor, care a făcut o treabă foarte bună, lucru care nici nu mă surprinde de altfel, fiindcă Maria a fost aleasă special pentru această pentru acest document datorită faptului că cunoaște foarte bine subiectul. Aș vrea să mă refer la un anumit aspect Sper că acest document nu va fi un document care să se piardă printre toate celelalte, ci va aduce o plus valoare. Să ne referim la punctul 6, profesorii și formatorii este important să se pună accentul pe aceștia și aș vrea să îi scoate mai mult în evidență, fiindcă vorbim despre o piață comună, o piață internă la nivel european și, de fapt, și această piață există o piață comună a mâinii de lucru, mâinii de lucru cu uh, circulația, cu mobilitatea garantată în ceea ce privește frontierele. Însă, adesea, la nivelul acestei comisii, considerăm că rolul oamenilor nu este acela de a crește PIB-ul. Și că lucrurile sunt puțin mai complicate. Nu ne axăm doar pe partea legată de productivitate. Ne interesează îmbunătățirea nivelului de viață și așa mai departe. Și pentru asta trebuie să ne asigurăm că forța de muncă este bine formată, bine educată. Și cum facem acest lucru? Garantând un bun nivel de formare. Cum să ne asigurăm că cum să ne asigurăm că această formare este una de calitate, având suficienți profesori, suficienți formatori? Și acest lucru cum se poate face? având școli foarte bune de formare pentru profesori și suficiente școli. Aceasta este cheia viitorului. Deci e bine să avem mobilitate, dar trebuie să avem în vedență și cele mai bune practici. Cele mai bune practici care trebuie să fie uh, diseminate, care trebuie să fie analizate și acum în ceea ce privește strategia de la Lisabona. Aici accentul se punea pe uh, formarea profesorilor din perspectiva intențiilor comisiei și așa mai departe, însă, ca de obicei, lucrurile au rămas la nivel declarativ. Sper că acest document va reuși să fie altceva, să treacă dincolo de faza de declarații și să ajungem la uh, lucruri concrete, la acțiune care să fie întreprinsă la nivel european. Subliniez acest lucru. Trebuie să existe schimb de bune practici și trebuie să insistăm asupra calității educației. În afară de acest lucru, raportul este unul excepțional. Cred că este suficient. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Tacula este profesor, din câte știu. Deci știți foarte bine despre ce vorbiți și acest lucru se și vede. În clasă, la ore, eh, există elevi și există profesori și este bine ca acești profesori să fie profesori bine pregătiți, de calitate. Acest lucru este necesar pentru a asigura disciplina, dar și pentru a-și eh, mobiliza elevii, pentru a le stârni interesul față de materia pe care o predă. Prin urmare, trebuie să avem o formare diversificată la toate nivelurile în ceea ce privește formarea și educarea acestor profesori, elemente care nu trebuie scăpate din vedere. Deci, educația, formarea este foarte importantă și de altfel acest lucru este un element important al documentului domnului Badia, domnul Schmidt. Și apoi Sanchez Smith. Bună ziua, domnule președinte. Voi uh, vorbi astăzi în maghiară. În ceea ce privește învățarea de-a lungul vieții, acesta este un proces foarte important, începe de la grădiniță și ajunge până la educația superioară. Vreau să subliniez două aspecte. Pe primul l-a abordat și colegul meu Boris, și anume că trebuie să fim pregătiți și din punct de vedere fizic pentru a putea lucra. Acest lucru nu este specificat nicăieri. Știu că doamna Badia se interesează foarte mult de sport și permiteți-mi să subliniez, nu este vorba despre performanțe de nivel înalt, ci 60% din copiii din Uniunea Europeană nu fac niciun fel de sport și există tot felul de riscuri pentru organismul uman. Uh, oamenii se îmbolnăvesc mai ușor dacă nu fac sport. De aceea trebuie să identificăm în acest sens competențe cheie pentru a fi cât mai bine pregătiți din punct de vedere fizic și astfel uh, să putem să avem rezultate mai bune. La grădiniță este bine să existe un curriculum corespunzător. De asemenea, în educația primară este foarte bine să existe ore de sport. Sigur, nu este o competență de bază în sensul în care uh, prevede competențele raportul, însă trebuie să ne gândim pe termen lung și să nu renunțăm la această stare de bine pe care o dă sportul. Și apoi, într-un pas următor, trebuie să ne gândim că aceste competențe ar putea să fie măsurate și să ne întrebăm cum se poate realiza acest lucru. Pe lângă diploma de absolvire, poate putem să spunem că uh, să pot nota anumite competențe cheie într-un anumit fel. Haideți să vedem dacă există un sistem de notare unitar în acest sens. Ce a reușit să obțină un absolvent la nivelul diverselor competențe. Aceste lucruri trebuie evaluate și rezultatele trebuie indicate cu exactitate. Voiam de asemenea să spun că cineva care este bine pregătit din punct de vedere fizic face față mai bine realității, pentru că ne dorim ca copiii noștri să fie uh, bine pregătiți atât din punct de vedere fizic cât și psihic. Mulțumesc! Merci, monsieur le président, et merci. Doamna Sanchez, dans la continu... Mulțumesc, doamnei Badia, pentru raportul dumneai. În continuare, față de ce a spus domnul Schmidt, aș vrea și eu să insist asupra unui domeniu care mi se pare prea puțin menționat în acest raport. E vorba de educația culturală. Așa cum dorim să sporim educația fizică, pentru că este importantă pentru dezvoltarea tinerilor, eu cred că și educația artistică și culturală ar trebui să fie o prioritate chiar din vârste fragede, să facă parte din învățământ și educație. Este un domeniu în care competențele ar putea să fie dezvoltate chiar pe lângă competențele pur școlare, care nu necesită întotdeauna cunoștințe generale de bază, ci ar putea chiar să se înceapă de la creșă, de la grădiniță până la universitate cu un acest tip de educație. Cred că aceasta deschide spiritele copiilor și ar putea să deschide de asemenea și interesul și atitudinile pentru alte materii. Fie că e vorba, de exemplu, despre patrimoniu, pentru ca să înțeleagă toată lumea des, în ce mediu trăim, cât și uh, anumite competențe artistice ar putea fi promovate, pentru că eu cred că și dificultățile școlare ar putea să fie combătute printr-o astfel de deschidere ar trebui să fie parte de aceea dintr-o formare de bază. Acest tip de educație nu a fost considerată până acum ca fiind o parte esențială a materiilor de bază și eu cred că a fost neglijată pe nedrept, pentru că este într-adevăr o parte importantă atât pentru educație cât și pentru formarea copiilor. Mulțumesc! Mulțumesc! Observ că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa încât uh, comisia care este prezentă Poate că ne va spune câteva cuvinte referitoare la acest subiect. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, mulțumesc, în primul rând, pentru sprijinul oferit un sprijin care este exprimat și în raportul pregătit de doamna Albadia. Per total, raportul include și această comunicare a Comisiei Doresc doar să mai subliniez câteva puncte. Pentru noi este foarte important acest raport în ceea ce privește competențele cheie și legătura cu învățarea de-a lung, cu învățarea de-a lungul vieții, pentru că este foarte important ca în toate fazele învățării uh, să ne pregătim pentru următorii pași de învățare și să îi pregătim și pe cei care vor fi formați. Acest lucru trebuie specificat că se poate declar în raport în ceea ce privește învățarea timpurie, învățarea în etapele superioare, pentru că după cum spuneam, această învățare și competențele cheie sunt importante și în etapele superioare și nu trebuie învățate doar competențele cheie, competențele speciale, ci și ceea ce a spus doamna Smith. Educația culturală este una foarte importantă care se regăsește și la nivelul formării profesionale și ar trebui să se oglindească în aceasta. Pentru că numai așa uh, oamenii se pot uh, dezvolta mai departe pentru a se putea integra mai bine pe piața muncii și în viața socială. Așa stau lucrurile și în ceea ce privește învățământul superior. Și doamna Badia a subliniat acest lucru. Competențele transversale, învățarea de-a lungul întregii vieți, sunt foarte importante și în învățământul superior și trebuie să se regăsească și la acel nivel. Mulțumesc în acest sens pentru sprijinul acordat. Doresc să susțin și eu ceea ce s-a spus până acum referitor la legătura între piața muncii și um, strategia generală privind UE 2020. Mulțumesc! Kiitoksia komission edustaja. Mulțumesc. Mulțumesc reprezentantului comisiei, doamna Badia. Mai doriți să adăugați ceva în final? Da? Sau doriți să completați cele spuse? Vă rog. Muchas gracias. Muchas gracias. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru toate observațiile pe care le-ați făcut. Am uh, reținut unele dintre observații în ceea ce privește strategia UE 2020. Într-adevăr, este important ca aceasta să fie menționată și mai ales uh, în contextul acestui raport într-adevăr, într-un considerent sau altundeva trebuie să subliniem că tot ceea ce uh, examinăm în cadrul comunicării și strategia UE 2020 se află într-o strânsă legătură. În ceea ce privește spiritul uh, de antreprenoriat și legătura cu piața muncii, cu lumea de afaceri, de ultima dată s-a menționat acest lucru. Deci, de la primul schimb de opinii. Și ceea ce s-a spus astăzi subliniază aceeași idee. Sunt, într-adevăr, aspecte importante. Sportul, domnule Schmidt, într-adevăr. Știu că atunci când uit eu ceva, dumneavoastră îmi amintiți de asta, dar sunt întru totul de acord cu dumneavoastră. Sportul este o parte componentă a educației. Îi mulțumesc și domnului Tacula pentru cuvintele prietenoase ele vin din partea cuiva din Finlanda, o țară care este oferită mereu drept model pentru cele mai bune rezultate în domeniul școlar. Deci, mulțumesc, într-adevăr, pentru cuvintele dumneavoastră. Domnule Tacula, știți că așa stau lucrurile și doresc să-i mulțumesc și doamnei Sanchez-Smith Uh, pentru observațiile sale, pentru că îmbunătățirea capacităților formatorilor, îmbunătățirea educației artistice și culturale, toate aceste lucruri uh, le doresc și eu. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, au fost adresate întrebări esențiale. Educația culturală trebuie să înceapă încă de timpuriu, de la grădiniță și nu trebuie să urmărim doar obiectivul ca copiii să învețe să aprecieze cultura noastră, ci copiii trebuie să-și dezvolte creativitatea în felul acesta, pentru că copiii sunt foarte creativi și de multe ori această creativitate este distrusă de către sistemul școlar. De aceea vreau să vă mulțumesc pentru sugestiile și recomandările făcute sau, altfel spus, cred că formarea formatorilor, formarea profesorilor este un aspect foarte important doresc să mai adaug ceva. Nu știu dacă acest lucru se oglindește în raport suficient de bine, însă este foarte important ca educația să fie mai bună, dar și prestigiul profesorilor trebuie să sporească, situația socială a profesorilor trebuie să se îmbunătățească. Iar vis-a-vis -vis de ceea ce a spus Comisia, sunt într totul de acord cu comunicarea Comisiei. Cred că există un acord tacit între noi în ceea ce privește educația, formarea continuă, formarea profesională, care trebuie să fie în centrul dezvoltării viitoare. Am o singură grijă și doresc să o exprim aici. Această formare mai bună a profesorilor din uh, strategia UE 2020. Noi vorbim aici despre noile provocări, provocările pentru viitor, economia de viitor. Trecem printr-o criză economică și așteptăm o economie verde, una albă. Trebuie să încercăm să găsim soluții mai bune, să vedem ce vom avea nevoie cu adevărat pe viitor. Haideți să vedem cum trebuie să formăm oamenii pentru a se ridica la nivelul provocărilor viitorului, pentru că numai astfel vom afla cum trebuie să formăm profesorii mai bine. Mulțumesc, domnule Badia. Vreau să-i mai dau încă o dată cuvântul uh, comisiei pentru a putea reacționa la răspunsul doamnei Badia. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru întrebarea adresată de doamna Badia. Punctul de pornire, în acest caz, are legătură cu competențele cheie și cu aceste competențe transversale. Ceea ce putem observa în domeniul formării, al formării inițiale, al pregătirii continue a profesorilor, este o metodică o metodică care se referă la competențele transversale și la modul în care acestea sunt neglijate de multe ori, într-o oarecare măsură. Vom avea uh, schimburi de opinii cu actorii implicați din diferitele statele membre. Am făcut o comunicare specială profesorilor și ne vom concentra asupra acestor lucruri și anume ca noile competențe să se regăsească în programe, însă ele să nu existe doar pe hârtie, ci să fie implementate și în practică. Pentru că noi considerăm că aici mai există un potențial de îmbunătățire și aceasta este o prioritate în cadrul uh, schimbului de experiență cu statele membre, cu diversele asociații profesionale. Trebuie să vedem cum facem astfel încât aceste competențe transversale să ajungă și la elevi și la profesori. Pentru că le avem pe hârtie, există în teorie, dar trebuie să fie transpuse și în practică. De aceea doresc ca această formare a profesorilor, pregătire continuă, să devină o prioritate. Și sigur, uh, trebuie să fie, uh, să există o coordonare deschisă, iar uh, formarea profesorilor este o prioritate pentru activitatea din acest domeniu. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru această discuție și pentru explicațiile oferite. Vă propun ca termenul pentru înaintarea amendamentelor să fie vineri, 26 martie și decidem acest lucru iar cu aceasta, acest punct a fost încheiat și trecem la următorul punct, ce anume 5. Este vorba despre un schimb de opinii cu Comisia Europeană, DG Educație și Cultură, privind um, marca patrimoniului european. Doamna Anranz este alături de noi pentru a ne spune câteva cuvinte despre acest subiect. Am obținut informații pe această temă și vom putea să discutăm pe marginea acesteia. Despre aceasta vom discuta și la ședința coordonatorilor. Pentru a vedea cine va redacta raportul pe această temă. Însă, vă propun ca pe moment să îi dăm cuvântul oaspetelui nostru, după care voi declara deschisă dezbaterea. Deci, doamna Anne Brands, aveți cuvântul. Thank, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Această propunere adoptată de Comisia Europeană pe 9 martie propune stabilirea unei mărci uh, a patrimoniului european la nivel european. Aceasta a fost decisă de asemenea de Parlamentul European și de Consiliu, bazată pe articolul 167 cu privire la cultură din Tratatul pentru funcționarea Uniunii Europene. Este vorba de un răspuns direct la o concluzie a Consiliului care a fost uh, adoptată în noiembrie 2008, care cerea Comisiei să înainteze o propunere în acest domeniu. Astăzi nu aș vrea decât să vă dau câteva informații generale cu privire la această propunere și să fac câteva comentarii cu privire la scopul general al acestei propuneri, despre felul în care siturile vor fi alese, despre felul în care aceasta diferă de alte inițiative similare existente deja și care sunt elementele cheie. În primul rând, care este scopul acestei propuneri? Ideea ar fi de a transforma această marcă într-una cu simbol foarte puternic pentru Uniunea Europeană, care să simbolizeze istoria europeană, construcția europeană a Uniunii Europene, valorile europene și valorile cu privire la drepturile omului care au fost la baza integrării europene. Scopul principal este ca cetățenii tineri să fie mai apropiați de Uniunea Europeană în final. Cu toate acestea, se așteaptă de asemenea și o îmbunătățire a turismului cultural și, bineînțeles, consecințe pozitive economice din aceste măsuri. Cum vor fi, deci, um, alese sediile, siturile? În primul rând, se va deschide o ofertă pe bază voluntară în toate statele membre ale Uniunii pentru ca fiecare stat membru să poată în egală măsură să facă propuneri pentru situri culturale și va putea să nominalizeze cam până la două situri uh, pe an pentru ca aceștia să poată primi o marcă europeană. Deci va exista o așa numită preselecție la nivel european. Apoi, în al doilea într-o a doua etapă, un uh, panel de experți uh, în domeniul culturii vor evalua aceste nominalizări și vor numi un singur sit pe stat membru care va primi această marcă pe an ceea ce înseamnă că vom avea 27 de situri maxim pe an care vor fi, numile, care vor fi numite uh, marcă europeană a patrimoniului. Puteți să mă întrebați cum se combină această inițiativă cu alte inițiative existente. Aș vrea de asemenea să vă spun că s-a, atras, s-a acordat atenție uh, foarte puternică idei de complementaritate și de valoare adăugată față de celelalte inițiative care există în domeniul patrimoniului cultural, cum ar fi lista UNESCO sau uh, itinerariile culturale clasificate de asemenea. Aceasta este pentru noi și pentru statele membre foarte important, pentru că trebuie să evităm paralelismele. Marca patrimoniului european are patru caracteristici speciale care o disting de celelalte inițiative. În primul rând, noua marcă nu va desemna decât situri care au jucat un rol cheie în istoria europeană și în construcția Uniunii Europene. Cu alte cuvinte, ei trebuie să aibă deci o istorie, aceste monumente trebuie să aibă o istorie europeană. În al doilea rând, nu este vorba de estetică, de arhitectură, de calități uh, arhitectonice, așadar, ci mai degrabă de valoarea lor simbolică pentru integrarea europeană. În al treilea rând, nu este vorba de conservarea patrimoniului, ci este vorba mai degrabă de educația pe care o oferă, de activitățile pe care le oferă pentru tinerii cetățeni europeni. Și în al patrulea rând, această marcă ar putea să îmbunătățească și networking-ul la nivelul european și ar putea stimula, bineînțeles, și uh, sistemul de mentori în domeniul acesta cultural. De unde vine această idee? De ce statele membre au cerut Comisiei să facă o astfel de propunere? Conceptul original al mărcii datează de fapt din 2005 într-un context foarte dificil al referendumului negativ din partea Franței și Olandei pentru Constituția Europeană, când s-a văzut foarte clar că mai ales tinerii nu știau destul de multe despre Uniunea Europeană. Astfel, s-a intenționat ca această inițiativă să creeze o punte între Uniunea Europeană și cetățenii ei. S-a lansat o schemă din partea mai multor state europene în aprilie 2006 pe bază pur interguvernamentală, fără nicio implicare din partea Uniunii Europene. Și astăzi, 17 state membre participă deja la această inițiativă. În 64 de situri au fost deja desemnate ca fiind marci ale patrimoniului european. Însă există, bineînțeles, deficiențe în comunicarea interguvernamentală. De aceea, statele membre au cerut Comisiei să transforme această inițiativă într-una formală a Uniunii Europene pentru a îmbunătăți eficiența acestei inițiative. Același lucru s-a întâmplat acum câte, câțiva ani cu inițiativa Capitale Culturale Europene, care a, de asemenea a început la nivel interguvernamental și după aceea s-a transformat într-o politică comunitară. Cum s-a pregătit această propunere. După ce au fost adoptate concluziile Consiliului în noiembrie 2008, Consiliu, Comisia a, dez, a, lansat o, mă scuzați, a lansat o consultare publică și întâlniri publice și de asemenea am întocmit un studiu de impact pe uh, aspectele sociale, economice și de mediu. Uh, acest studiu de impact a arătat că marca are un potențial foarte puternic și că implicarea europeană ar putea fi cu adevărat o valoare adăugată, adăugând, bineînțeles, și calitatea acestei inițiative. Aș vrea să mai subliniez câteva elemente cheie ale acestei propuneri. Propunerea introduce criterii clare și transparente pentru acordarea acestei mărci pe valoarea simbolică a siturilor respective, calitatea proiectului pe care îl propun statele membre pentru a promova dimensiunea europeană, mai ales în ceea ce privește activitățile educaționale pe care acestea le oferă și managementul de calitate. Propunerea asigură de asemenea o bună aplicare a acestei proceduri de selecție pentru ca numai siturile foarte pertinente să poată fi nominalizate. A existat un consens foarte clar între statele membre și în cadrul consultărilor că prestigiul și credibilitatea acestei inițiative sunt în joc atunci când e vorba de aceste criterii. Procesul de monitorizare pe care îl necesită o astfel de evaluare este esențial pentru ca statele membre să poată în continuare să îndeplinească toate condițiile în ceea ce privește siturile. Marca va fi acordată pe o bază permanentă, deci uh, fără limitare în timp, de aceea este cu atât mai important. S-a convenit de asemenea că dacă siturile respective nu mai răspund la calitățile pentru care au primit acest uh, titlu, la fel cum se întâmplă și cu patrimoniul cultural al UNESCO, această calitate poate fi retrasă. Propunerea introduce de asemenea și o posibilitate de evaluare independentă la șase ani, care va ține cont de toate elementele inițiativei, uh, de exemplu, cum poate fi îmbunătățită și dacă trebuie continuată respectiva inițiativă pentru acel sit. În ceea ce privește bugetul, aș vrea să subliniez următoarele. Inițiativa va avea impact, un impact limitat asupra bugetului Uniunii, mai ales dacă comparăm cu beneficiul pe care îl aduce. Singurele costuri care vor fi acoperite din bugetul european se referă la costurile de coordonare la nivel european, adică la costurile pentru funcționarea grupului de experți, vizibilitatea inițiativei, activitățile de networking pentru siturile respective și câteva aspecte legate de resursele umane necesare în comisie pentru a putea susține această inițiativă, dar nu vor fi uh, create posturi noi, ci vor fi transferate posturi din alte direcții. o uh, resursă nu va fi uh, acordată sitului respectiv, uh, aceasta fiind o problemă națională. După cum spuneam, există deja o schemă inițială. Propunerea Comisiei este de a avea o perioadă de tranziție de 2 ani după intrarea în vigoare a deciziei, a hotărârii. În primul an s-a propus ca siturile care au fost parte din schema veche să fie reevaluate cu noile criterii pentru a primi noua marcă la nivel european și după aceea, într-un al doilea an de tranziție, acele state membre care nu au participat în inițiativ, la inițiativa inițială să poată să aibă ocazia să propună primele situri înainte de începerea procedurii reglementare de evaluare, astfel încât toate statele membre să fie pe picior de egalitate. Pe scurt, pregătirea propunerii a ținut cont de mai multe principii. Primul, implicarea cât mai, a cât mai multe cereri din partea statelor membre pe care le primim și a diferitelor informații pe care le-am primit din consultarea publică pentru ca decizia noastră să fie cât mai relevantă. În al doilea rând, am încercat să ne asigurăm că aceasta aduce o complementaritate și valoare adăugată față de celelalte inițiative al treilea criteriu, am încercat să avem o procedură cât de simplă se poate administrativ și cât de ieftină se poate, respectând în totalitate principiul de subsidiaritate. 4. Am încercat să ne asigurăm că ea va fi ușor de gestionat și la fel cât se poate de credibilă în opinia publică cât reușim. Și în final, noi considerăm că această marcă are potențialul să devină o inițiativă foarte vizibilă pentru Uniunea Europeană și să fie la fel de cunoscută așa cum au devenit capitalele uh, europene ale culturii, care deja au ajuns la o aniversare importantă. Vă mulțumesc și sunt gata să răspund la întrebări. Kiitoksia rouva Ann Branchille esittelystä ja nyt on sitten Vă mulțumim pentru această prezentare. Acum trecem la discuții. Această prezentare a fost completă, se pare, dat fiindcă că nimeni nu are nicio întrebare. Domnul Schmidt. Köszönöm szépen az előterjesztést. Egy újabb... Mulțumesc pentru această prezentare. Încă o dată o sarcină interesantă cu care ne confruntăm și anume uh, arătăm că noi apreciem patrimoniul cultural al Europei. La început am sperat că nu va fi vorba despre o situare geografică, ci despre o referire la personalitatea culturală deosebită a Uniunii Europene, însă observ că ne concentrăm încă o dată asupra unui oraș sau asupra unei regiuni. Însă m-aș fi bucurat dacă am fi accentuat, dacă am fi scos în prim plan o personalitate deosebită a Europei sau o zonă. Eu nu sunt polonez, dar anul acesta aș acorda un asemenea premiu lui Chopin, de exemplu, pentru că a fost un compozitor european. Deci, subliniez, eu nu sunt cetățean polonez, însă cred că el ar fi fost personalitatea potrivită și am fi putut uh, merge pe această direcție cu inițiativa noastră. Sigur, dacă este vorba despre un oraș, și aceasta este o istorie interesantă, pentru că dorim să dezvoltăm turismul și dorim să avem o rețea europeană turistică bine uh, dezvoltată pentru că atunci când vine un japonez sau cineva dintr-o altă țară să poată vizita cu ușurință aceste locuri. Poate că nu am fost suficient de atent, însă am o întrebare care se referă la două aspecte. Primul, cum se evaluează lucrurile, care este componența unui juriu și câte asemenea premii se acordă pe an? Pentru că am înțeles că unul singur, însă mie mi se pare foarte puțin. Dacă acordăm numai o asemenea marcă, una singură, atunci într-un an de zile avem o singură marcă a patrimoniului european. Mie mi se pare că este cam puțin, poate că ar put- am putea să accelerăm un pic lucrurile dacă este să acordăm câte o marcă pentru fiecare stat membru, atunci lucrurile se interpretează cu totul altfel. Deci cred că ar trebui să acționăm lucrurile. Deci, în primul rând vorbim despre un juriu și, în al doilea rând, câte asemenea mărci pot fi acordate. Și care este limita de saturație. Și de asemenea vreau să vorbim despre calitate, pentru că în acest context nu trebuie să facem niciun fel de compromisuri. Este, vorba, este exact ca și la mm, clasificarea restaurantelor cu stelele de tip Michelin și acolo există niște criterii foarte severe. Pentru a primi o stea Michelin trebuie să lucrezi ani de zile foarte bine și atunci știi că te poți și încrede într-un restaurant care a fost clasificat și care a primit stele Michelin. Însă, pe mine mă interesează în mod special această evaluare. În juriu, sunt reprezentate toate cele 27 de state membre sau există un tip de subsidiaritate, de exemplu Italia să spună cine uh, reprezintă țara și noi să acceptăm acest lucru sau cum funcționează lucrurile? Mulțumesc, aveți cuvântul, doamna. Thank you. Um, and I'd like to thank... Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc Comisiei pentru această propunere, care, după părerea mea, este o idee foarte bună și cred că s-ar putea dovedi ceva foarte, a fi ceva foarte interesant pe viitor. Însă, aceste lucruri nu sunt oda- niciodată foarte ușoare, mai ales în faza incipientă. Și deși există un sistem, o schemă, cred că ar fi bine să avem o perioadă de tranziție. Și în această fază să fie implicată, stat, implicate statele membre care uh, Ehm, existau deja în acest program în faza inițială. Nu știu care sunt acestea, dar ar fi bine să le convingem să se implice. Având în vedere că majoritatea fondurilor, și înțeleg faptul că nu e vorba de sume foarte mari, dar majoritatea sumelor vor veni de la statele membre, aș vrea să prezint aici o idee la care să ne gândim și anume să ne asigurăm cumva că sumele acelea, banii aceia vor veni la bugetul acestui proiect și cum vă veți asigura de acest lucru? Fiindcă, din câte am auzit aici, uh, inițiativa va fi la nivelul guvernelor, deci ele vor hotărâ care sunt aceste situri, lucru diferit uh, de față de programul uh, Orașul European al Culturii. Statele și-au dat seama cât de util a fost acest program pentru ele, însă nu știu dacă vom avea aceeași reacție, același răspuns atunci când vorbim despre site-uri istorice. care de regulă sunt uh, gestionate de guverne. Nu știu dacă am înțeles corect, să-mi spuneți aș vrea să aud și alte puncte de vedere pe aceste subiecte. Dar, cum am înțeles eu, statele membre vor acționa în regim de voluntariat și trebuie să facem eforturi pentru a ne asigura că toate statele membre se implică și că finanțează aceste activități. Și, de asemenea, că există o diversificare și o distribuție a acestor site-uri în întreaga Europa. Să ne asigurăm că nu se concentrează toate doar în anumite părți ale Europei. Și stimulentul acesta cu turismul cultural este într-adevăr un stimulent bun pentru statele membre care înțeleg că există și beneficii culturale și economice. La nivel cultural, sigur, este o idee foarte bună pe care vreau să o sprijin, dar există câteva detalii care mai trebuie clarificate înainte să trecem la acțiune. Mulțumesc, doamna Anebol, doamna Sanchez-Smith și apoi Papa Nicolau. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă refer la mai multe aspecte care au fost prezentate aici. Pentru început, cred că ar fi bine să definim în mod foarte clar pentru statele membre expresia patrimoniu european ca să ne asigurăm că nu există nicio confuzie cu alte mărci sau cu alte site-uri deja existente. Aș vrea apoi să știu dacă am avut în vedere niște angajamente precise la nivelul statelor membre pentru a obține această marcă de patrimoniu european. Cred că în ceea ce privește aceste angajamente ale statelor membre, e o idee bună ca toate site-urile sau toate mărcile să promoveze o idee comună, adică valoarea pe care vrem să o dăm acestor mărci și simbolului pe care ele le reprezintă. De asemenea, cred că ar fi bine să acordăm importanță și proiectului care va fi prezentat de către state cu privire la un anumit site care să primească această marcă. Comisia ne-a spus deja că acest proiect trebuie să includă elemente pedagogice, de educație și că e important să avem în vedere nu doar o abordare din punct de vedere turistic, ci și din punct de vedere al educației. Mulțumesc! Mulțumim, doamna Sanchez Smith. Gusudin prețedatău. Domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Ideea comisiei este una foarte bună, într-adevăr, și aș dori să îi dăm și o conotație mai practică. De exemplu, dacă mâine mă întorc în circumscripția mea și le spun oamenilor despre această idee, circumscripția mea este în cel de-al doilea oraș ca mărime din Bulgaria, Plovdiv. Deci dacă merg acolo și le spun alegătorilor mei despre această inițiativă, mă tem că cei care vor pregăti dosarele de înscriere în acest proiect uh, vor privi acest concept ca pe unul foarte abstract. Probabil se vor întreba, dar ce se întâmplă dacă vom câștiga această marcă? Și de aceea am o sugestie în acest sens. Pe lângă includerea acestor 27 de posibilități de a primi marca de patrimoniu european, cred că ar fi o idee bună să existe și niște stimulente suplimentare din punct de vedere practic, pragmatic și chiar material pentru cei care câștigă. Mulțumesc, domnule Stoianov. Domnul Papa Nicolau acum. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea comisiei este foarte importantă, are o semnificație mare pentru mine, mai ales că eu provin dintr-o țară cu o istorie îndelungată, iar noi, din punct de vedere cultural, avem foarte multe de oferit. Dar cred că întrebarea se leagă de ceea ce a spus și antevorbitorul meu. Noi discutăm aici despre criteriile și modul de atribuire al mărcii de patrimoniu european diferitelor uh, state, orașe culturale europene. Noi am, avem această marcă în toate statele membre și ea conține niște mesaje importante. În baza principiului subsidiarității și în contextul caracterului voluntar al acestei inițiative, doresc să vă întreb dacă aveți propuneri concrete și măsuri clare în acest sens, de exemplu, dialog cultural între statele membre, pentru ca și rezultatele pe care ni le dorim să fie realizate. Mulțumesc! Kiitoksia, herra Papa ja nyt päästiin hyvään keskusteluun ja kysymykseen. Mulțumesc, domnule Papa Nicolau. Cred că am avut o discuție foarte bună, am avut comentarii, am avut întrebări. Doamna Anne Brand, încă o dată vă dau cuvântul. Mulțumesc. Am să mă refer la câteva dintre aspectele menționate aici. Unul referitor la personalități, de exemplu, a fost menționat Chopin aici. Această marcă oferă recunoaștere patrimoniului intangibil, atâta vreme cât are legătură cu un site, așa cum uh, puteți vedea în articolul 2 din propunere. În mod intenționat am făcut o prezentare generală astăzi, n-am intrat în detalii, putem dacă vreți mai târziu să intrăm și în detalii. Însă, oricum, ideea aceasta de patrimoniu intangibil este inclus uh, în uh, document, atâta vreme cât este, are legătură cu un site. S-a pus și o întrebare cu privire la componența jurului. Există două niveluri aici. Într-o primă etapă există o preselecție națională și acolo statele membre au libertatea maximă. Ele hotărăsc cum să organizeze această fază. Însă cerem ca site-urile să îndeplinească, să în completeze un formular de înscriere pe care îl dăm noi, uh, dar de acolo încolo statele membre hotărăsc cum organizează procesul de preselecție și pot face propuneri de maxim două site-uri pe an de selecție. Aceste propuneri ajung la un, al, într-o a doua fază la nivel european, un juriu european din care fac parte experți uh, din domeniul culturii, la fel ca și în cazul capitalei europene a culturii. Patru sunt numiți de Parlament, patru dintre acești membri ai jurului, patru de Consiliu și patru de Comisie cu un mandat de trei ani. Fiecare instituție își are propriile proceduri pentru numirea acestor experți, Consiliul își are propriile reguli, Parlamentul are metodele sale și noi, la nivelul Comisiei, avem și noi reguli. Important este să fie experți uh, și să fie independenți. Lucru foarte important pentru credibilitatea inițiativei. În ceea ce privește problema finanțării de către statele membre, propunerea noastră nu prevede nimic cu privire la statele membre care trebuie să dea bani acestor site-uri la nivel național. Deci noi nu propunem așa ceva, însă ce se cere este ca procesul de preselecție să fie cât mai flexibil, cât mai puțin împovărător și cât mai eficient. Asta dorim să se întâmple cu întreaga uh, inițiativă, de fapt. Însă, principalele costuri pentru statele membre se situează doar la acest nivel. S-a pus și o întrebare cu privire la statele membre care trebuie să se angajeze după părerea noastră, avantajul unei faze de preselecție naționale ajută tocmai ca statele membre să aibă această responsabilitate, să se responsabilizeze și de aceea credem că preselecția este importantă din acest punct de vedere. De asemenea, s-a pus o întrebare referitoare la stimulente materiale pentru aceste site-uri. În mare parte, datorită procesurilor, procesului de negociere în ceea ce privește concluziile Consiliului, am hotărât ca acest lucru să fie la latitudinea statelor membre. Deci ele hotărăsc uh, dacă așa, așa ceva se va întâmpla, noi vrem ca proiectul să fie cât mai puțin costisitor pentru statele membre. În ceea ce privește promovarea dialogului cultural, sigur, site-urile acelea dat fiind că se bazează pe proiecte sau activități educaționale care au legătură cu istoria europeană, integrarea europeană, valorile europene, evident că promovează dialogul intercultural, acesta fiind unul dintre obiectivele proiectului. Și de asemenea se promovează și um, o structură de rețea între site-uri. Din nou și acest lucru stimulează dialogul intercultural între site-uri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult reprezentantului Comisiei pentru răspunsuri. Iată că am încheiat și cu acest punct. acest punct va fi dezbătut mai departe și în întâlnirea coordonatorilor pentru a vedea cine se ocupă de acest raport. Punctul 6. Ar fi trebuit să avem o prezentare făcută de domnul Martinez Martinez, însă așa cum v-am spus și la început, aceasta este amânată pentru o altă dată. Cred că subiectele de discutat în întâlnirea de astăzi au fost încheiate. La ora 5 vom avea întâlnirea coordonatorilor, cel puțin așa am propus inițial, însă dacă sunteți de acord, am putea să continuăm chiar acum, peste 5 minute, cu întâlnirea coordonatorilor. Deci sunteți de acord să nu ne revedem la 5, ci acum, după 5 minute de pauză. Vă mulțumesc de, pentru contribuție. Ne revedem la următoarea întâlnire și în 5 minute începem întâlnirea sau reuniunea coordonatorilor. Mulțumesc! Da.